Your colleagues. Dragi colegi, Italia nu este o țară obișnuită cu zăpada, deci avioanele ne-au fost anulate, amânate, dar ne bucură faptul că am reușit să ajungem și mă bucură faptul că pot să-i spun bun venit președintelui BCE, Mario Draghi, Ținând seama că avem o întârziere atât de mare, trecem, uh, nu mai am nicio remarcă introductivă și o să-i dau cuvântul domnului Draghi direct. Va trebui să scurtăm puțin și a doua rundă de întrebări și răspunsuri. La, în prima rundă de întrebări și răspunsuri nu o să avem decât o perioadă de patru minute. Domnule Draghi, bine ați venit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, domnilor și domnilor, mă bucură faptul că am revenit la Parlamentul European pentru prima audiere din acest an în fața Comisiei noastre. Chestiunile pe care le-ați ales pentru dezbaterea de astăzi sunt uh, de actualitate și o să mă refer la ele pe rând. În primul rând o să, mă, o să discut perspectiva inflației pentru zona euro și principalii factori care au impact asupra relației între creștere economică și inflație. O să insist apoi asupra relevanței infrastructurii piețelor financiare pentru politica monetară. Astfel, o să explic de ce Banca Centrală a emitenților trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a face față riscurilor posibile într-un număr uh, redus de domenii deosebit de importante din perspectiva mandatului uh, politicii sale monetare. În ceea ce privește uh, politica monetară BCE, creșterea economică și inflație, după cum am afirmat în fața plenului la începutul acestei luni, luni economia zonei euro Uh, crește într-un mod mult mai solid decât preconizase, preconizasem, este uh, distribuită mult mai echilibrat între sectoare și din punct de vedere geografic de la începutul crizei financiare. Economia zonei euro a crescut cu 2,4% în anul 2017, ceea ce reflectă o accelerare a consumului și a investițiilor pe plan intern. Aceste evoluții uh, pozitive au fost uh, consolidată și sprijinită de transmiterea măsurilor de politică monetară a Băncii Centrale Europene, care au facilitat condițiile de creditare, de acces la credite pentru gospodării și pentru întreprinderi, mai ales pentru întreprinderi mici și mijlocii. Ținând seama de toate măsurile de politică monetară adoptate din mai 2014 și octombrie 2017, impactul general asupra creșterii economice din zona euro și asupra inflației estimăm că este în ambele cazuri de 1,9% într-un mod cumulat din perioada 2016 până în 2020. Măsurile noastre au făcut ca economia zona, zona euro să se află pe o cale de creștere solidă, stimulată de o dinamică endogenă și a, putând să facă mai bine față decelerării creșterii pe plan global. În același timp, inflația trebuie să dea um, să ne ofere mai multe semne consistente de ajustare în uh, sus. După ce în uh, zona, inflația din zona euro a fluctuat între 1,3 și 1,7% din mai anul trecut. În ianuarie a fost de 1,3%. Modificările în inflația totală au fost determinate de mișcarea unor uh, componente mai volatile, cum ar fi prețurile la energie electrică și, într-o proporție mai redusă, cea alimentelor. Măsurarea uh, inflației subiacente Uh, ține cont de dinamica generală a, a inflației și, din păcate, inflația nu a, accelerat atât de mult. Inflația în ceea ce privește energia și alimente a fost de 1% în uh, ianuarie și a crescut prea puțin din aprilie 2017 până acum. Și aș dori să mă refer la factorii care se ascund în spatele acestei evoluții moderate a inflației dintr-o perspectivă mai lungă de timp. Uh, perioada recentă a, de, de inflație redusă poate părea surprinzătoare, ținând seama de faptul că în ultimii patru ani am asistat la o creștere economică, ceea ce a dus la o reducere a deviației PIB. Acest lucru a pus întrebarea care ar fi factorii care influențează nivelul redus al inflației. O analiză uh, cuprinzătoare uh, a unui grup de lucru a BCE a ajuns la concluzia că factori adversi au avut un rol important pentru inflația uh, redusă, și anume reducerea activității economice, șomajul extins uh, imediat după criza datoriilor uh, suverane și creșterea redusă pe plan intern, Uh, prețurile mici ale uh, țițeiului, însă acești uh, factori nu ar fi trebuit să influențeze inflația pe o perioadă de medie de timp, chiar dacă au un impact direct asupra uh, vitezei modificării inflației. În plus, ținând seama de incertitudinile legate de depășirea de, uh, deviației PIB, importanța acestor factori poate a fost uh, subapreciată până acum. Acest lucru poate fi văzut, de exemplu, pe piața muncii, unde creșterea salarială a rămas destul de slabă în ciuda îmbunătățirii ocupării. Cu toate acestea, um, acești factori s-ar putea să aibă o pondere tot mai importantă pe măsură ce ocuparea se extinde uh, împreună cu creșterea economică. De fapt, Salariile în zona euro de curând au început să crească și situația de pe piața muncii preconizăm că se va îmbunătăți și mai mult. Din punct de vedere structural, globalizarea s-ar putea să fi redus în um, modul în care inflația răspunde pe plan intern uh, creșterii economice, însă dovezile empirice din zona euro nu sunt foarte clare din acest punct de vedere. Există și alți factori, cum ar fi tendințele demografice sau modificarea comportamentului determinată de modificări tehnologice s-ar putea să ducă la presiune asupra prețurilor, de exemplu, printr-o mai bună transparență a formării prețurilor. Cu toate acestea, chiar dacă acești factori au un caracter puțin mai persistent, nu ar trebui să aibă un impact permanent asupra inflației. În general, analiza noastră ne indică că relația între creștere economică și inflație rămâne în continuare una valabilă chiar dacă în ultimii ani s-a slăbit mai mult, astfel încât uh, viteza creșterii inflației înspre ținta noastră a fost afectată. Privind înainte, anticipăm că inflația totală va reveni pe o tendință de uh, creștere, așa cum este sprijinită de măsurile noastre de politică monetară. În același timp, există incertitudini mai ales uh, recenta volatilitatea piețelor financiare, uh, rata uh, de schimb, posibilele implicații și posibile implicații ale acestor evenimente pentru stabilitatea prețurilor. Drept urmare, chiar dacă creșterea economică din zona euro ne dă încredere din punctul de vedere al perspectivei de viitor, cred că avem nevoie de coerență și de răbdare în exercitarea politicilor noastre monetare, astfel încât inflația să ajungă aproape de ținta dorită, sub, dar aproape de 2%. Și evoluția inflației uh, va depinde de o, un set de instrumente de acomodare monetară. Uh, furnizată de mai multe instrumente, cum ar fi programul de achiziționare de active, reinvestirea uh, profiturilor pe care le avem și stabilirea ratei de dobândă interbancare. Apoi, o să trec acum la importanța părților centrale pentru politica monetară și o să mă refer la interacțiunea între infrastructura piețelor financiare și politica monetară, un alt subiect ales de dumneavoastră pentru audierea de astăzi. Într-adevăr, este un subiect important și oportun de actualitate. Aș dori să vă aduc aminte că cât de important este rolul uh, contrapărților centrale, CCP-urilor pe piețele financiare. Prin faptul că se interpun într-o rețea de tranzacții financiare, CCP-urile Uh, reduc uh, riscul uh, de faliment al contrapărții unui contract și sporesc transparența financiară. Cu toate acestea, în situații de criză, întreruperea activităților de compensare ar putea să aibă un impact profund negativ asupra posibilității noastre de a ne desfășura, de a ne achita de mandatul politicilor monetare. De exemplu, s-ar putea să apare uh, Uh, probleme de lichiditate pentru utilizatorii CCP-urilor, care în multe cazuri sunt contrapărțile politicii monetare. Aceste probleme s-ar putea să apară din, uh, de pe urma cererilor de a impune unele cerințe suplimentare unor CCP-uri. În plus, Uh, problemele cu care se confruntă CCP-urile pe uh, piețele uh, monetare s-ar putea să afecteze în mod negativ mecanismul de transmisie al Băncii Centrale Europene. Sunt doar două, două exemple între buna funcționare a CCP-urilor și mecanismul de transmisie a politicilor monetare. Aceste legături nu sunt noi, însă acum li se acordă atenție mai specială din două motive. În primul rând, sistemul financiar a Uh, depindă tot mai mult de contrapărțile centrale. Uh, introducerea unei obligații de compensare centrală ca răspuns a, a crizei financiare a făcut ca piața financiară să fie mai transparentă și mai sigură. Acest lucru, mulțumită în mare parte insistențelor Parlamentului European de a avea o mai bună reglementare financiară, uh, și anume EMIR, regulamentul EMIR aceste cerințe care întăresc piața financiară fac însă ca CCP-urile să aibă o importanță tot mai sistemică. În al doilea rând, decizia Regatului Unit de a uh, se retrage, de a părăsi Uniunea Europeană, înseamnă că în temeiul uh, cadrului de reglementare actual, o serie de uh, CCP-uri care compensează contracte uh, Uh, în euro își vor desfășura activitatea în exteriorul cadrului de reglementare a Uniunii Europene și în exteriorul clauzelor de salvgardare garantate de acest cadru. În acest context, propunerea de modificare EMIR 2, discutată de, co- de Comisia Econ, este o inițiativă salutară și necesară. Regimul actual niciodată nu a, ple- nu a plecat de la premisa că uh, un mare volum al uh, activităților de compensare se vor desfășura într-o țară care nu face parte din Uniunea Europeană. Propunerea EMIR 2 va permite autorităților europene să supravegheze în mod direct uh, CCP-uri de o, care au importanță sistemică și care au reședința în exteriorul uh, Uniunii Europene, recurgând la uh, instrumente de supraveghere europene propunerea uh, se referă la un rol mai important al băcii centrale emitente în lumina politicilor monetare și corolarul uh, indispensabil la propunerea EMIR 2 este recomandarea modificării articolului 22 din statutul BCE, o recomandare adoptată unanimitate de Consiliul Guvernatorilor BCE în iunie 2017. În sentința din 2016, Curtea Europeană de Justiție a spus foarte clar că Banca Centrală Europeană trebuie să ceară legiuitorilor europeni modificarea articolului 22 dacă Banca Centrală Europeană consideră că, prer- că prerogativa uh, competența de a, de a supraveghea CCP-urile este necesară în, pentru a respecta tratatele. Pentru a ne asigura că putem să ne achităm mandatul trasat de Emir 2, este important să dispunem de prerogativele necesare în temeiul uh, uh, tratatelor și modificarea articolului 22 din statut este un pas absolut necesar. Ținând seama de riscurile cu care se confruntă BCE când vine vorba de implementarea și transmiterea politicii sale monetare, este imperativ să dispună de instrumentele necesare în acest sens vis-a-vis -vis de CCP-uri, mai ales într-o situație de criză. Și aș dori să spun cu toată claritatea că asemenea măsuri uh, trebuie să facă față riscurilor într-un număr redus de domenii cruciale pentru punerea în aplicare a politicii monetare și pentru buna funcționare a sistemului de plăți, care afectează uh, mandatul nostru principal, și anume păstrarea stabilității uh, prețurilor. Domeniile de importanță Uh, din acest punct de vedere sunt aranjamentele de, de lichiditate, procesele de uh, decontare, aranjamentele de interoperabilitate. Și asemenea măsuri ar, ar intra în vigoare doar dacă politica noastră de monetară ar fi amenințată în mod clar și nu ar afecta nicicum prerogativele autorităților de supraveghere a CCP-urilor sau a cadrului stabilit de legitorii europeni. BCE-ul își va respecta competențele trasate și anume formularea și punerea în aplicare a politicilor monetare pentru zona euro. În plus, orice măsuri luate ar trebui să fie uh, proporționate, proporționale și justificate de necesitatea îndeplinirii mandatului nostru monetar. Aș dori să insist de asemenea că implementarea unui regim pentru statele uh, din exteriorul Uniunii Europene ar trebui să se bazeze pe cât este posibil pe uh, Uh, cooperarea cu autoritățile și recurgerea la competențele de supraveghere a autorităților locale. Și aș dori să insist de asemenea asupra importanței cruciale adoptării unor proiecte legislative, cum este EMIR 2, cu mult timp înaintea Brexitului, tocmai pentru a fi pregătiți pentru orice situație de urgență, inclusiv situația în care nu se ajunge la un acord cu Regatul Unit. Dacă nu vor face acest lucru, băncile centrale și autoritățile de, supraveghe- de supraveghere nu vor dispune de instrumentele necesare pentru a face față riscurilor sistemice reprezentate de CCP-urile care își desfășoară activitatea în exteriorul jurisdicției de reglementare europene. Și, în fine, nu ar trebui să pierdem din vedere com, uh, importanța sistemică a compensării centrale în interiorul Uniunii Europene. Drept urmare, ar trebui să ajungem la o convergență cât mai mare de reglementare în Uniunea Europeană, ceea ce ar contribui la garantarea integrității pieței unice și la egalitatea de șanse. Parlamentul European poate să aibă un rol cheie în promovarea acestor obiective și am ajuns la o concluzie. Măsurile noastre de politică monetară au adus beneficii concrete economiei europene, însă avem nevoie de măsuri suplimentare pentru reducerea vulnerabilităților, pentru a întări reziliența în situații de criză și pentru a spori uh, potențialul de creștere economică. Doar politici ambițioase vor aduce beneficii concrete cetățenilor europeni. Istoria este important În acest an aniversăm 20 de ani de la crearea pieței unice și de la și mai mulți ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Maastricht. Au fost decizii importante în urma căr- ă, cărora avem de câștigat astăzi. Ă, bunurile, serviciile, capitalul, oamenii pot să circule în mod liber și să respecte aceleași standarde prin crearea Uniunii Economice și Monetare, am mers un pas mai departe, am adoptat o monedă unică. Și în acest spirit aștept cu nerăbdare următoarele luni și discuțiile cheie pe care le vom purta pentru a reforma guvernanța Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte Draghi. Apreciez răbdarea cu și, și persistența de care dați uh, dovadă în activitatea dumneavoastră în ceea ce privește munca noastră legislativă legată de EMIR 2 și modificarea articolului 22. Ne dorim și noi să încheiem aceste pachete legislative până la sfârșitul acestui an din motivele pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Și acum, după cum am spus, uh, doar patru minute. Domnule Draghi, Doresc să vă mulțumesc pentru observațiile de la sfârșitul plenarei de la Strasbourg în care ați vorbit despre situația multor statelor membre, inclusiv vedeți că are acest pachet uh, asupra companiilor mari americane care au depozite în uh, băncile europene. Știți că s-a propune o asupra um, modului în care pentru a beneficia de acest avantaj fiscal, anumiți clienți ar putea să treacă de la zona euro la zona americană. Și a ținut cont Banca Centrală Europeană de Protecția Consumatorilor um, în momentul în care abordează problema băncilor Vă mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, Reforma fiscală din Statele Unite reprezintă o schimbare semnificativă um, a zonei euro. Putem observa deja că există astfel de consecințe pe scară largă. Această reformă de repatriere de fonduri din partea unor firme mari și avantajele fiscale pe care le primesc aceste firme mari sunt strâns legate. Deocamdată observăm aceste fluxuri de capitaluri. E greu să spunem care vor fi consecințele pe termen lung, pentru că trecem printr-o perioadă favorabilă. Consecințele um, acestor schimbări din Statele Unite asupra Europei. În legătură cu a doua întrebare, are cuvântul. Domnule președinte, așa cum o faceți deseori, ați uh, exprimat voința sau speranța dumneavoastră că consolidarea Uniunii Economice și Monetare să ați vorbit despre nevoia de a aprofunda, de a consolida Uniunea Economică și Monetare. Fără uh, vorbe de lemn, aș dori să vă întreb ce părere aveți uh, despre procedura de numire a membrilor uh, Consiliului, uh, deciziei Consiliului, Euro, uh, Consiliului European. Considerați că discuția, așa cum a avut ea loc în Consiliu, după reuniunea noastră cu ușile închise cu cei doi candidați, dură într-un fel sau altul. Ce părere aveți despre solicitarea Parlamentului European să fie mai multe femei în Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene și ce părere aveți de procedura asupra independenței instituției pe care o conduceți? Let me just go through the, um... membrilor Consiliului uh, BCE este uh, prevăzut în, în uh, statutul BCE, articolul 11 și european, la propunerea Consiliului ECOFIN. Conform acestei proceduri, așa cum s-a întâmplat și în procesele trecute de numire. Centrul Europeană a sprijinit rolul Parlamentului European, se bucură că se prevede un rol pentru Parlamentul European în această procedură. Iată ce pot de gen uh, și sprijinim uh, acest obiectiv din toată inima. Reste Mai am o jumătate de minut. Nu ați răspuns la întrebarea mea. Nu v-am cerut să citiți articolele din tratat, v-am cerut o interpretare, uh, un comentariu în legătură cu criteriul uh, de la articolul 283.2. Instituția Domnului se va pronunța, cred, pe 23. Now it's, uh, it's silly, it's not for me to discuss. Îmi pare rău. Nu trebuie să discut despre candidatura sau despre candidatul recomandat de Ecofin. Doresc să spun că independența dincolo ă, de profilul personal al candidaților. Candidatura va fi evaluată din perspectiva competențelor. Consiliul BCE va face public avizul ă, în următoarele zile, nu în, pe 26 martie, mai devreme, pe 8 martie. Candidatul va fi evaluat uh, din punctul de vedere expert instituțional. Este scutul nostru uh, care ne apără de influențe de, în organizare. Mulțumesc. Domnul Sandrelons, mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. Aș dori să mă concentrez pe prima parte a intervenției dumneavoastră de azi. Ați vorbit despre nevoia unei monitorizări atente și m-am întrebat dacă veți extinde măsurile de măsurare a obiectivelor de inflație, ținând cont și de prețurile activelor. Ați putea include doar prețurile locuințelor în indexul inflației pentru că au un impact major asupra puterii de cumpărare și fac referire și la declarația lui Peter Plat, care a spus că Eurostatul face eforturi pentru a ține cont și de locuințele ocupate de proprietari. Poate BCE-ul ar putea hotărâ independent să-și schimbe propriile metode, indiferent ce face Eurostatul. Aș dori să știu ce părere aveți despre această posibilitate. A doua opțiune ar fi să se includă toate prețurile activelor în uh, uh, indicii inflației pentru a preveni uh, crearea unor bule de active. V-ați gândit la astfel de posibilitate, da sau nu? Ui. Mulțumesc! Examinăm prețurile activelor. Este un, uh, o sursă de informație importantă, dar obiectivul nostru e de indice armonizați ai prețurilor de consum la un nivel de aproximativ 2%. Și suntem convinși că concentrându-ne pe prețurile de consum, putem apăra puterea de cumpărare a cetățenilor din zona euro. Bineînțeles, evaluăm prețurilor de consum. Dar în ceea ce privește efectul asupra patrimoniului sau impactul asupra condițiilor de finanțare, dăm strict cele patru minute, spune domnul Gualtieri. Au trecut doar două minute, mai am încă două minute. Am înțeles din, part, din răspunsul dumneavoastră că nu veți ține cont de preț. Am strict cele patru minute, spune domnul Gualtieri. Au trecut doar două minute. Mai am încă două minute. Am înțeles din, part, din răspunsul dumneavoastră că nu veți ține cont de preț. Ne-am notat că nu veți considera toate prețurile activelor. Din ce în ce mai multe, mulți economiști consideră că criza financiară din 2008 este rezultatul uh, unei politici cu uh, ratele dobânzilor foarte mici uh, promovate de domnul Greenspan în 2002-2004. Uh, răspunsul meu. Există diverse modalități de a evalua motivele crizei financiare un astfel de motiv este politica monetară expansionistă, dar există și altă perspectivă, și anume distrugerea sistemului de reglementare financiară, din, uh, deci procesul de dereglementare din cei 10 ani dinaintea crizei. Cele două explicații. Uh, sunt oameni care uh, preferă o explicație și alții care preferă altă explicație. Dar ce înseamnă asta? Acum avem o politică monetară expansionistă justificată de situația actuală și necesară um, sau uh, impusă de mandatul nostru. Însă, nu dorim ca uh, reglementările actuale uh, să fie abrogate sau să nu mai, fie, să nu mai funcționeze la fel de bine. Mulțumesc. Wolf Klintz. Mulțumesc, domnule președinte. Consolidarea Uniunii Economice și Monetare și finalizarea Uniunii Bancare sunt două obiective uh, afirmate deseori. Mai fie, să nu mai funcționeze la fel de bine. Mulțumesc. Wolf Klintz. Mulțumesc, domnule președinte. Consolidarea Uniunii Economice și Monetare și finalizarea Uniunii Bancare sunt două obiective uh, afirmate deseori uh, o, un obstacol în calea atingerii acestor obiective uh, este nivelul creditelor neperformante în mai multe state membre ale zonei euro. Când și cum credeți că vom reuși să facem în așa fel încât nivelul creditelor neperformante să nu mai depășească 10% în aceste țări? Una a doua întrebare. Într-o revistă germană uh, s-a scris că ați discutat cu miniștrii de finanțe ultima dată în legătură cu uh, fondurile de piețe de capital uh, în, următorul, în viitorul apropiat. Când credeți că se va rezolva această problemă și considerați că un al, va fi nevoie de un al patrulea program de salvare și aș, um, în legătură cu uh, sistemul bancar european, Um, deseori aflu că acesta nu își comunică bine uh, politicile pare, uh, pare să folosească um, algoritmuri și modele care nu sunt ușor de înțeles din afara uh, instituției. Crede. Voi răspunde mai întâi la ultima întrebare. Nu știam acest lucru. Dacă așa este, sigur putem În legătură cu prima întrebare, acesta are o legătură cu crearea, dispară momentul în care iau această asigurare. Deci, reducerea riscurilor trebuie să meargă mână în mână cu punerea în comun, mutualizarea riscurilor. O parte a această reducere a riscurilor um, vizează creditele neperformante, dar uh, vizează și uh, active de nivel al 2 sau 3. Este încă o consecință a crizei financiare sau a marii recesiuni. Ambele trebuie abordate. Fie că dorim să avem obiective cantitative, fie că nu, sau dacă dorim obiective cantitative sau nu, Organismele de supraveghere trebuie să discută. De obicei, organele de supraveghere nu doresc să primească un obiectiv numeric de aplicat în toate băncile de zonei euro, pentru că doresc să păstreze uh, posibilitatea de a decide de la caz la caz în funcție de situația fiecarei bănci. Dar uh, rapoartele uh, de progrese calitative sunt absolut esențiale. Sunt de acord cu dumneavoastră că Uh, acest, uh, aceasta trebuie să fie o prioritate. Apoi, în legătură cu Grecia, nu. Nu sunt de acord cu dramatizat uh, în, în presă, tocmai în legătură cu nevoia de a reduce numărul creditelor neperformante um, prin sistemele electronice de licitație, Grecia, Grecia a făcut multe despre un nou program de ajutor sau altceva. Oricum, nu președintele BCE trebuie să spună asta. Sistemul monetar european. Tsakalotos din grupul de lucru pentru sistemul financiar. Poate această declarație a fost uh, supraestimată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în fața comisiei noastre ce privește perspectiva economiei elene, cât și pentru că ați uh, descris cu aceiași termeni ca și domnul Zacalotos ceea ce anumite ziare din Grecia, dumneavoastră și domnul Zacalotov. În urmă cu o săptămână, la întâlnirea Eurogrupului de pe 19 februarie, optimistă, pozitivă pentru economia elenă. Faptul că tendința era una pozitivă și au confirmat că autoritățile au implementat măsuri foarte bune care au dus la ieșirea Greciei din uh, memorandumul uh, Elene și de noi posibilități de creștere. De aceea, în calitate de uh, membru al quartetului, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră asupra perspectivei uh, oferite economia de a avea uh, o zonă tampon uh, de bani ar permite nu, n-aș spune că sunt uh, mai pesimist, uh, pentru că toate uh, prioritățile care au fost marcate pentru a treia revizare care să confirme uh, fluxul continuu și netulburat al tranzacțiilor digitale. Și știm că există restricții de natură geografică. Mulțumesc, domnule președinte. Președinte Draghi, aș avea o întrebare legată de uh, falimentul băncii ABLB. Se spunea că această bancă ar fi primit uh, de două ori uh, a primit-o chiar în miercurea dinaintea uh, zilei de vineri, spre vin, uh, vineri spre sâmbătă când uh, s-a hotărât falimentul băncii. Deci vreau să vă întreb de ce aceste fonduri au fost necesare în momentul în care banca se afla într-o fază de înghețare a fondurilor. S-a schimbat în evaluarea dumneavoastră între miercuri și vineri noaptea. Vreau să vă întreb de asemenea ce ați avut de învățat uh, din acest eveniment în ceea ce privește supervizarea bancară și legătura cu aceste fonduri acordate băncii ABLB. Mulțumesc. Din păcate, noi uh, nu facem comentarii în ceea ce privește detaliile pentru aceste operații, operațiuni, dincolo de ceea ce au spus uh, băncile naționale. Trebuie să spunem că aceste fonduri sunt acordate de către băncile naționale centrale și aceasta doar în cazul în care se confirmă obiectivele politicilor noastre monetare. Există un flux de informații între uh, BCE, băncile centrale naționale, pentru toate aceste acorduri. E clar că uh, prevenirea spălării de bani este foarte importantă, însă uh, prevederile respective se refereau doar la uh, acoperirea unor operațiuni temporare și nu pentru anumite activități specifice. Pot să revin cu o întrebare suplimentară? Da, mulțumesc pentru acest răspuns așteptat și doar pe jumătate. Vreau să vă întreb dacă nu considerați că în astfel de cazuri de utilizare îndoielnică a acestui ajutor de lichiditate de urgență ne-ar putea duce la uh, impresia că această politică ar trebui să se schimbe pe viitor. Și un ultim comentariu. Aveți de gând să dați urmare acestei recomandări venite din partea Ombudsmanului European sau nu? V-ați gândit la ea? Mulțumesc. În legătură cu ultima întrebare, e clar că analizăm uh, scrisoarea care ne-a fost uh, transmisă de ombudsman și îi vom uh, răspunde în timpul prevăzut. Mi se pare că termenul este pe la jumătatea lunii aprilie. La prima parte a întrebării dumneavoastră, sunt de acord. Politica în ceea ce privește acest ajutor de lichiditate de urgență cred că trebuie să se schimbă pentru că acesta este un profil rămas din timpuri mai vechi, dar pentru schimbare e nevoie de acordul tuturor membrilor, respectiv a tuturor țărilor care sunt implicate. Deci trebuie să se hotărească că se renunță la a, acest element care este practic o reminiscență a politicilor naționale, pentru că despre asta este vorba. Iată tot ce pot să vă spun pe această temă. Mulțumesc, domnul Vali. Mulțumesc. Am trei întrebări. Mai întâi în legătură cu, cu relaxarea cantitativă să dureze mai mult de anul 2018, care este um, termenul prevăzut pentru a se atinge obiectul, încă pot să fac obiectul unor speculații. Aș dori Uh, nu să vă cer uh, să impuneți direct un instrument de punere în comună, punerea în comună a riscurilor. Și apoi considerați că activele de al treilea nivel sunt uh, suficient acoperite cu capitaluri din partea băncilor? Nu cred nici. Mulțumesc. Thank you. The... de a extinde uh, relaxarea cantitativă nu a fost ei merge înspre obiectivul marcat, însă trebuie să dăm dovadă și de răbdare și să fim coerenți până la capăt, pentru că inflația și să nu uităm că această politică uh, monetară sau consecințele sale uh, apar în urma unui amestec de măsuri pentru obligațiunile care ajung la scadență, pentru o perioadă de timp uh, extinsă până la uh, finalizarea acestui program de cumpărare de um, uh, o dezvoltare pe termen lung a Uniunii Europene, respectiv convergența fiscală și posibilitatea de a avea un tip de obligație al Uniunii pentru ca țările să treacă mai bine peste perioadele de criză. Însă solidaritatea înseamnă și responsabilitate, iar responsabilitatea Uniunii pentru ca țările să treacă mai bine peste uh, perioadele de criză. Însă solidaritatea înseamnă și responsabilitate, iar responsabilitatea înseamnă convergență din punctul de vedere al politicilor economice, a structurilor economice și din punctul de vedere al celor mai bune practici pentru instituții. Probabil că acesta este elementul cel mai important din toate convergențele pe care le-am menționat. Și o convergență în sine va duce la încrederea necesară pentru a avea uh, un astfel de activ sigur comun. A treia întrebare. Noi considerăm într-adevăr că um, capitalul este potrivit cu riscurile existente și oricum BCE-ul a lansat un program lor interne de evaluare a activelor care permite o uh, evaluare după nivelul 2 sau 3. Este un program care ar trebui să înceapă chiar anul acesta. Mulțumesc. Parlamentul chiar făcuse această recomandare de mai mult timp. Doamna Capel, vă rog. Sunt uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi. Vă mulțumesc că, în ciuda dificultăților, ați ajuns la Comisia Econ. Eu aș dori să mă refer la subiectul lente, domnule președinte Draghi. Vă mulțumesc că, în ciuda dificultăților, ați ajuns la Comisia Econ. Eu aș dori să mă refer la subiectul uh, creditelor neperformante. Știți uh, care este progresul, uh, raportul de progres al Comisiei Europene privind reducerea numărului acestor credite. S-a ajuns la un volum de la 950 de miliarde de euro în scădere. Este o cifră între statele membre de la 0,9% până la 46%. Banca Centrală Europeană a publicat o completare a orientărilor generale legate de reducerea acestui, uh, acestui tip de, de credite NEPL acestui an. Ar trebui să fie adoptat un catalog de măsuri pentru eliminarea um, creditelor neperformante deja acumul, uh, uh, a fost uh, amintită și situația uh, din Grecia, unde se cere de asemenea o evoluție și cum, cum priviți măsurile care urmează să fie publicate până la sfârșitul acestui uh, trimestru și care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de situația din Grecia și din Italia? Let me first say that the case for tax în primul rând, vreau să vă spun că felul în care se abordează NPL-urile, deci creditele neperformante, e foarte clar. Există dovezi. NPL ridicat înseamnă mai puțină susținere pentru companii și pentru menaje. Deci asta, bineînțeles, cu efecte negative asupra creșterii economice, de multe ori merge mână în mână cu scăderea nivelului acestor credite neperformante în țările pe care le-ați menționat, dar și în alte țări unde NPL-urile au scăzut foarte mult și uh, nivelul uh, provizioanelor a crescut, uh, solvabilitatea, profitabilitatea sistemului bancar au crescut și ele. Avem și o propunere a Comisiei pentru creditele neperformante în pilonul 1 și eu unul salut obligatorii pentru noile credite neperformante. Este vorba de regula automatizată uh, în pilonul 1. Dar cele două sunt diferite. Adenda uh, se referă la um, așteptările supervizorului. În adenda se arată că uh, obligațiile prezentate de către comisie reprezintă o cerință obligatorie și se aplică în mod automat pentru toate instituțiile, iar supervizorul trebuie să evalueze profilul de risc și uh, situația în care se află. Deci, cerințele legale uh, pentru prevederile prudențiale Uh, dacă acestea duc la um, existența unor riscuri, înseamnă că nu mai există loc pentru măsuri la pilonul 2. Însă, dacă cele două condiții nu se confirmă, atunci se aplică adenda, care devine relevantă. Deci cele două inițiative, practic, se completează reciproc. Mulțumesc. Într-adevăr, ar fi bine din punctul de vedere al supervizorului. Din păcate, va trebui acum să uh, fuzionăm mai multe intervenții, pentru că până la 17.25 va trebui să încheiem dezbaterea. Avem o datorie constituțională, să zic așa, uh, pentru a audia candidatul la postul de vicepreședinte al BCE. Și această dezbatere trebuie să o terminăm cu interpretare, deci mi-aș dori ca la președinte. În urmă cu câteva zile am avut ocazia să dezbatem raportul anual al BCE și cu acea ocazie am văzut foarte clar uh, rolul BCE-ului pentru redresarea economică, care a fost esențial și am văzut de asemenea că politica economică monetară nu este suficientă. De aceea uh, trebuie să ne gândim la posibilitatea de a retrage stimul monetar și cu cum putem întări reformele făcute până acum. S-a mai vorbit și despre războiul divizelor. Câțiva membri ai BCE s-au arătat îngrijorați. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți și ce măsuri potențiale uh, analizați uh, pentru a implementa și cum se poate reacționa în această situație. Fernandez. Mulțumesc. Ca beneficiile BCE-ului ca resursă proprie a UE, după cum știți, este vorba de una dintre ideile uh, incluse în raportul Monti, promova o astfel de reformă pentru uh, bugetul zonei euro. Avem nevoie de o majoritate politică. E adevărat, pe de altă parte, că BCE-ul a făcut declarații. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, Banca Centrală a Belgiei a publicat raportul pe 2017 și se arăta îngrijorată de piața imobiliară în Belgia. 5 din 10 belgieni sunt afectați Uh, pentru că valoarea imobiliară a caselor lor a scăzut cu 80%. Deci e nevoie de uh, o zonă de tampon suplimentară pentru belgi uh, băncile belgiene de 1,5 milioane de euro și riscul este ca această sumă să fie din ce în ce mai mare. Sunteți de acord cu aceste îngrijorări manifestate de Banca Națională a Belgiei și dacă se pot uh, implementa? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Președinte, de acord cu dumneavoastră. Sunt absolut de acord că Banca Centrală trebuie să se implice în această temă. Însă, întrebarea este ce se va întâmpla pe viitor dacă avem uh, supervizarea doar la nivelul unei singure agenții, de exemplu ESMA, de exemplu acel swap agreement, în ce domenii BCE-ul ar trebui să intervină și în ce domenii ar trebui să intervină ESMA sau o altă agenție unică europeană. Pentru că cred că există oarecare confuzie în această dezbatere și mi-aș dori foarte mult să ne faceți mai multe preci, ă, conduceți dumneavoastră și în ce domenii alte agenții. Mulțumesc, domnul Kirțos. Mulțumesc a putea face față datoriei noastre enorme, între altele. Din păcate, însă, în luna ianuarie, inflația a fost uh, negativă uh, din punctul de vedere a creșterii anuale și asta se întâmpla pentru prima oară uh, de la sfârșitul lui 2016 încoace. Vreau să vă întreb dacă BCE-ul a analizat această situație. E vorba de licitațiile electronice. Eu cred că acestea ar trebui să înceapă, cred, peste câteva săptămâni, ceea ce este un lucru foarte bun dar cred că va fi greu de normalizat situația din cauza uh, grupurilor pentru a ajunge la performanță marcată. Pentru că una e să încep procesul și alta e să ajungi la nivelul de performanță. În ceea ce privește uh, finanțele durabile, ne așteptăm la un plan de acțiune din partea Comisiei, care va fi prezentat aici, uh, sectoare. Pe de altă parte, uh, Uh, trebuie să vedem și care este nivelul uh, de dioxid de carbon pentru zona euro. Uh, se avea o atitudine mai deschisă și mai publică în acest domeniu. Mulțumesc și îmi cer scuze față de ceilalți colegi. Va trebui să ne oprim aici, să încercăm să și răspundem la aceste întrebări, domnule președinte Draghi, vă rog. Thank you, Chairman. First... Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă o să reușesc să răspund la toate întrebările, o să încerc oricum. În primul rând, dacă politica monetară este singurul instrument util pentru redresarea economică și pentru a consolida creșterea economică? Răspunsul este nu. Și am spus acest lucru și poate v-ați obosit să mă tot auziți, însă în ultimii cinci ani am tot insistat asupra faptului că recută și de îngrijorarea ca această uh, volatilitate să cauzeze o restrângere. Este vorba de o decizie politică care necesită și este vorba de transferul unei sume care să corespundă profiturilor nete înregistrate în urma uh, de, de pe urma acțiunilor deținute de la bugetele naționale, de unde ar trebui să ajungă la la bugetul european. Deci este vorba de contribuțiile statelor membre la tată. Am susținut uh, măsuri macroprudențiale pentru a răspunde unor situații care nu au un caracter uh, cine ar trebui să fie autoritatea de supraveghere dominantă? BCE ar trebui să monitorizeze riscul specific reprezentate de autoritățile automate de, de supraveghere, inclusiv ESMA. Desigur, ar trebui să lucrăm aproape cu ESMA pentru a avea un bun schimb de informații și pentru a evita dublare piețele uh, financiare. Deci, chiar dacă CCP-urile ar trebui să respecte unor contracte în euro. Deci Banca Centrală Europeană ar trebui să dețină prerogativele care să îi permită să intervină și îmbunătățirea continuă a situației ar trebui să ne dea mai multă încredere în atingerea acestui obiectiv, acestei ținte. Însă nu trebuie la începutul lunii uh, martie, peste câteva săptămâni. Trecând acum la finanțele sustenabile, suntem parte frecvența tot mai mare a dezastrelor naturale pot, poate reprezenta un risc și pentru stabilitatea financiară. Drept urmare, privind uh, finanțele sustenabile, susținem crearea unei taxonomii europene în acest sens. În același timp, este important să înțelegem că orice... Mulțumesc foarte mult domnului președinte Draghi pentru acest schimb de opinii interesant și important loc cândva în luna mai. Încă nu a fost uh, confirmată o dată exactă. Cred că putem să ne oprim aici. Vă mulțumesc! Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. După cum știți, Consiliul ECOFIN a hotărât pe 20 februarie să recomande numirea domnului ministru al economiei din Spania, Luis de Guindos, pentru postul de vicepreședinte al uh, Băncii Centrale Europene. Îl va locui pe Vitor Constanțiu European, numește vicepreședintele BCE din rândul persoanelor cu experiență în uh, chestiuni bancare și monetare, după consultarea Parlamentului European și a Consiliului Guvernatorilor BCE. Astăzi, aceste audiere uh, face parte și chestionarul la care a răspuns. Uh, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri, domnule De Ghindu. Sunt întrebări uh, în legătură cu multe aspecte ale politicii monetare, în legătură cu transparența, cu finanțemenea, uh, că Comisia Econ a avut și un schimb de opinii informal cu doi candidați pentru acest post și acum intrăm în procedura formală și aș dori să îl rog pe domnul de Ghindos domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să mă aflu din nou în fața acestei comisii pentru prezentarea oficială a candidaturii mele pentru postul de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene în intervenția mea inițială. Uh, voi face mai întâi câteva observații în legătură cu cartea. Voi încheia sublinind importanța de a avansa pe calea consolidării Uniunii monetare, nu doar pentru a garanta aplicarea politicii monetare, ci și pentru viitorul proiectului monedei euro. În cei șase ani Uh, în calitate de ministru al economiei sau în timpul mandatului meu ca ministru al economiei, Spania de muncă. Am obținut aceste rezultate și prin reforme finan- sistemului financiar profunde. Sistemul financiar uh, spaniol, la începutul uh, mandatului trecut, suferea de probleme de transparență, de incertitudini și lipsă de încredere în piețe. Pentru a elimina dubiile în legătură cu situația reală a băncilor, a fost nevoie de o vitală al instituțiilor și să eliminăm produsele financiare uh, neperformante în același timp, am uh, făcut față consecințelor sociale cele mai grave ale crizei bancare, mai ales uh, în cazuri de comercializare de produse financiare păguboase și uh, din cauza recuperării ipotecii, integritate și lipsă de influență politică în structurile de supraveghere, precum și salariile pentru posturile de vârf um, sau reglementarea insolvenței. Multe dintre aceste inițiative au făcut parte de programul de asistență financiară pentru Spania, România am fost interlocutor în cadrul acestui program care a fost considerat de subtier cariera mea în funcții publice. Am fost și secretar de stat pentru economie, am participat la elaborarea politicii economice care a permis Spaniei să facă parte din Uniunea Monetară. Mă opresc aici în ceea ce privește experiența mea în domeniul public. În cariera mea am lucrat și în diverse întreprinderi private. Vor vorbi acum uh, despre chestiunea cea mai importantă din intervenția mea, politica monetară a Băncii Centrale Europene și voi continua în engleză. În ultimii zeci de ani, atât literatura cât și experiența au arătat că cea mai mare contribuție a politicii monetare la bunăstarea socială este asigurând stabilitatea prețurilor. Cred că putem spune că Banca Centrală Europeană a reușit să atingă acest obiectiv în timp. Chiar atunci când au apărut riscuri deflaționiste, BCE-ul a reacționat în mod activ și a luat măsuri pentru a uh, evita de a, uh, să nu continue aceste tendințe pe termen bazată pe un cadru operațional simplu, dar eficient, o strategie de politică monetară Uh, cu definirea cantitativă a stabilității prețurilor bazată uh, pe un sistem um, cu doi piloni, bazat pe analize economice și monetare și în același timp o politică monetară eficientă nu putea fi posibilă fără o tendență este crucială pentru Banca Centrală pentru a controla rata inflațiilor, care, inflație care să rămână scăzută și stabilă în timp. În cazul BCE, această independență este garantată de tratate și de statuturile sistemului sistemului european de bănci centrale și uh, al uh, BCE cu strategiile, evaluările și deciziile sale politice. Comunicarea este esențială uh, pentru a controla inflația și, uh, inflația și a, rămâne, a o menține la un nivel scăzut um, discreția în ceea ce privește aceste instrumente înseamnă că Banca Centrală Europeană este responsabilă pentru toate acțiunile și deciziile sale care au economice generale în Uniune. Așa cum a spus domnul președinte Draghi în fața Parlamentului acum trei săptămâni, estimările arată că contribuția politicii monetare BCE la creșterea uh, PIB-ului zonei euro a fost de aproximativ 2% în ultimii trei ani. Um, BCE-ul a avut propuse, uh, sunt la curent cu discuțiile legate de efectele secundare ale acestor politici neconvenționale pe termen mediu sau lung. Trebuie să menționăm că preocupările legate de stabilitatea financiară trebuie abordate cu instrumente macroprudențiale. Este crucial să ne asigurăm că cadrul macroprudențial european, că unul dintre principalele efecte negative ale instabilității financiare pot uh, fi piedicile în care a transmiterii politicilor financiare ca și consecința fragmentării canalelor de credit. De aceea este important să se continue monitorizarea acestor evoluții financiare și consolidarea reglementării prudențiale și a supravegherii. Și acum, dacă îmi permite vreme, aș dori să mă opresc asupra unor dintre principalelor lecții de politică monetară învățate recent. Aplicarea și eficacitatea acestei politici depinde de uh, situația și structura sistemului financiar și de politicile economice puse în aplicare. Din această perspectivă sustenabile, pace duce la fragmentarea piețelor financiare. Proasta lor funcționare este un obstacol uh, în calea transmiterea eficientă a impulsurilor politicii monetare în economia reală. De aceea consider că este esențial să se consolideze Uniunea Economică și Monetară pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a preveni și a face față șocurilor. În primul rând, este fundamental unde se află ei fizic. Alte domenii în care trebuie să facem multe eforturi pentru um, a îmbunătăți integrarea sistemului bancar uh, implică accelerarea procesului de reducție a creditelor neperformante, impunerea în condiții legate de capacitatea de absorpție a pierderilor și a unor cerințe minime de fonduri proprii și astfel uh, um, piața instrumentelor de capital este esențială. Pe de altă parte, avantajele politicii monetare stabilează a zonei euro și ei s-ar obține un mecanism pentru a um, profita de combinația politicilor economice. Conjunctura actuală și stabilitatea politică în timpul crizei economice și financiare. Dar asta nu înseamnă că politica monetară poate să facă orice sub ansamblu pentru a evalua acțiunile cele mai adaptate în fiecare moment. Este o onoare pentru mine faptul că Consiliul uh, pentru Afaceri Economice în interesul bunăstării tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Eu. Vă mulțumesc pentru prezentare. Acum are cuvântul Brian Hayes. Thank you, President. Uh, welcome back again, uh, Mr. De... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați revenit, domnule de Guindos în Parlamentul European și vă mulțumesc pentru acest dialog pe care îl purtați cu Comisia Econ. Am două întrebări. Prima se referă la rolul important pe care trebuie să și lau îl are Parlamentul European, membrii Comisiei Econ, în dialogul cu Banca Centrală Europeană. Ați văzut că astăzi am avut un schimb de opinii cu președintele BC Draghi. Avem un dialog uh, anual, regulat cu președintele Băncii Centrale Europene, membrii Comisiei Econ, prin intermediul domnului Gualtieri, adresează întrebări președintelui BC și aș dori să vă întreb cum am putea să extindem și mai mult uh, această monitorizare a activităților BCE din partea Parlamentului European, ținând cont de faptul că a fost, ați fost uh, propus pentru a fi vicepreședinte al Băncii Centrale Europene. Președintele Draghi se referă în mod regulat la uh, posibilitatea ca uh, Banca Centrală Europeană să poată fi trasă la răspundere de Parlamentul European, de cetățeni. Deci, cum considerați că acest rol de monitorizare a Parlamentului European ar putea fi extins? Și a doua întrebare. În declarația noastră, pe bună dreptate, v-ați referit la uh, măsurile BCE care au ajutat în proporție de 2% creșterea PIB în zona euro și vă îngrijorează acum aprecierea monedei euro față de dolar și faptul că va fi tot mai greu să atingeți uh, ținta inflației de aproape, dar sub 2%, uh, ținând seama că euroul se apreciază tot, am, tot mai mult față de dolar, ceea ce nu s-a întâmplat pe parcursul crizei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much, uh, Mr. Hayes. First of all... Vă mulțumesc, domnule Hayes. În primul rând, ce aș dori să vă spun este că pe par, în momentul în care, în perioada în care a fost ministrul ale a executivului de către Parlament, este o chestiune foarte importantă. Doar așa poate fi îmbunătățit dialogul între Parlament și uh, Banca Centrală Europeană. O să încerc să uh, să apar cât mai des este posibil. Uh, cred că am o experiență bună și este reversul medaliei al independenței. La urmă, cred că am adoptat deciziile uh, potrivite, potrivite care au dus uh, la redresarea economică. Chiar și uh, zona euro are o rată de creștere economică mai mare decât cea din Statele Unite ale, imag- ale Americii, ceva finanțe extraordinar și care se bucură de sprijinul meu. Sunt sigur că această instituție va adopta măsurile necesare care să aprofundeze procesul integrării monetare. Eu sunt profund convins de acest proces. Cealaltă întrebare. După pește, bilanțul BCE. Da, mărimea bilanțului BCE este consecința, așa cum știți prea bine, este consecința directă luată de a achiziționa, de a introduce acest program și mai departe. Din punctul meu de vedere, abordarea BCE până acum a fost cea adecvată și sunt convins că și pe viitor BCE va impune, va susține creșterea economică în zona euro. Mulțumesc, Kay Swinburne, uh, de gen la BCE. Pentru Parlamentul European, reprezentarea femeilor în BCE nu este suficient de bună și nu puteți să faceți nimic european să definitiveze regulile uh, privind uh, compensarea contractelor în euro și rolul ESMA și BCE în calitate de bancă centrală emitentă. Domnul Draghi a spus că într-o, într-o situație de bine. Mulțumesc, Ramon Tremos, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule de Ghintos, bine ați venit la Parlamentul European. Mult succes din partea grupului meu uh, pentru numirea dumneavoastră în, uh, ca, ca și candidat la președinția Băncii Română. Am mai multe întrebări pe care le vă pun uh, în engleză, dar am și una în spaniolă. Uh, Uh, sunteți ministru al economiei în Spania. Până când și um, acest uh, lucru poate să aibă consecințe asupra independenței Băncii Centrale Europene. Acum trec la engleză cu întrebări privind politica monetară. În Statele Unite, Rezerva Federală face să crească dobânzile și reduce, își reduce bilanțul, se pregătește pentru următoarea recesiune practic, încearcă să câștige teren pentru viitoare acțiuni. De ce uh, BCE-ul uh, păstrează rata dobânzilor la zero și uh, continuă să-și extindă bilanțul? Considerați că e în întârziere în a normaliza politica monetară? Și ce condiții obiective trebuie să fie create pentru ca dobânzile să crească în Europa? În fine, ce politici concrete considerați că pot fi în puse în aplicare pentru a reduce bilanțul BCE? Mulțumesc! Astăzi, uh, președintele Guvernului Spaniol a spus că în următoarele zile sau peste o săptămână și mai târziu nu mai voi mai fi ministrul economiei. În legătură cu această instituție cu BCE-ul voi fi complet independent. Pentru a răspunde la celelalte întrebări în legătură cu politica monetară, uh, cred, în primul rând, spune ministrul în engleză, că uh, poziția Europei în cadrul unui ciclu nu este aceea. Uh, cred, în primul rând, spune ministrul în engleză, că poziția Europei în cadrul unui ciclu nu este uh, se află în acest ciclu și uh, rata șomajului este mult mai scăzută. Deci e normal ca Rezerva Federală uh, să înceapă să fă, um, a, a crescut rata dobânzilor și a început să-și reducă ferită al ciclului Mm, nu cred că e în urmă când vine vorba de reacțiile la nivel de politică monetară. Cred doar că are reacții diferite. Cred timp politica monetară a BCE va evolua uh, spre o politică monetară care să semene mult cu cea a Fedului. În legătură cu evoluția dobânzilor, cred că politica BCE este clară. După ce se trece ceea ce privește bilanțul, acesta va fi consecința programului de cumpărare de obligațiuni. Dacă va scădea uh, rata de, de cumpărare de obligațiuni, uh, vom evalua situația în clace. S-au pierdut un milion de ore de muncă. Uh, cercetătorii și tinerii au uh, părăsit Spania și această redresare economică nu este doar falsă în cloace. S-au pierdut un milion de ore de muncă uh, cercetătorii și tinerii au uh, părăsit Spania și această redresare economică nu este doar falsă, ceva care are un astfel de trecut, decât că va valoriza lichiditatea piețelor, um, Domnul președinte vorbește în același timp cu vorbitoarea. Vom vota împotriva dumneavoastră, domnule de Ghindes, spune doamna deputat. Vom face ce merită cetățenii europeni. Acord cu dumneavoastră. Ați făcut o serie de comentarii uh, care nu cred că sunt reale. Uh, bineînțeles că situația economiei spaniole s-a schimbat Uh, economia Spaniei crește de mai mult de 3 ani cu peste 3% uh, și s-au creat multe locuri de muncă. Mai rămân multe de făcut, dar situația actuală este foarte diferită de cea de acum 5, 6 sau 7 ani. Acest lucru um, este acceptat practic de toți analiștii. Pe de altă parte, dacă, vă dori să spun că dacă vă uitați acum care sunt principalele elemente care sprijină creșterea economiei spaniole, acestea sunt exportul de bunuri și servicii și investițiile. Nu e vorba de creșterea creditului sau de bulă imobiliară. În Spania nu are, nu are loc acum, nu se creează o bulă imobiliară. Și în legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră despre cei 60 uh, de miliarde de euro, acesta a fost suma totală injectată în sistemul financiar. Uh, programul uh, de care a beneficiat Spania a fost în valoare de 40 de miliarde. Um, deci, consecințele însă sunt vizibile. Sistemul nostru financiar acum funcționează uh, și am depășit situația de fragmentare a piețelor de capital. Astăzi, spaniolii plătesc dobândi similare cu cetățenii în alte state europene. Mulțumesc, domnule ministru. Membrii ai guvernului dumneavoastră au reproșat uh, câtorva deputați de aici faptul că nu îl susțineam. Dar vreau să vă reamintesc că dumneavoastră nu l-a susținut în 2012 pe José Manuel Cambus, deci iarăși am prezentat un candidat care a avut de pierdut uh, și acum sperăm uh, totuși ca Spania să-și recâștige locul în BCE. Însă, dacă ne gândim că putem crea un precedent periculos. Vă imaginați dacă toți membrii Eurogrupului ar avea astfel de aspirații, atunci ce s-ar mai întâmpla cu articolul 7 din regulamentul BCE-ului? Și asta pentru că dumneavoastră ați vorbit de independența politică care vi se pare esențială. Mi se pare că dumneavoastră nu sunteți un exemplu foarte bun. Însă grupul meu este foarte îngrijorat de conflictele de interese care ar putea avea de-a face cu activitatea dumneavoastră privată. În primul rând, Caja de Oros del Mediteraneo, responsabil pentru uh, Lehman Brothers uh, și de asemenea în calitatea dumneavoastră de ministru care a oferit uh, salvarea acestei bănci cu o sumă foarte mare. Cazul BMN, dumneavoastră ați fost membru al Comitetului Executiv în uh, cazul auditului realizat pentru această bancă, care a costat statul 1,5 miliarde de euro, incluzând aici banca și un fond care a fost avem o declarație în care spuneați că nu ați intervenit niciodată la nivelul naționalizării acestor bănci și cu toate acestea, în 2012 am avut o astfel de declarație în care se vedea că statul a intervenit pentru a salva banchia. Deci, domnule ministru, vreau să vă întreb ce fel de garanții putem avea că această confată Uniunea. Mulțumesc! Mulțumesc. Am să răspund rând pe rând la toate întrebările pe care mi le-ați pus. În primul rând, problema poziției uh, Spaniei uh, în cadrul BCE uh, nu a avut de-a face cu un nume sau cu altul. Nu aceasta a fost problema, pot să vă garantez acest lucru. În al doilea rând, este o temă pe care am reiterat-o aici. Dacă susținem independența BCE-ului, aceasta nu este doar uh, misiunea bancherilor centrali, pentru că atunci uh, independența ar fi destul de limitată. E vorba de un model politic care a fost votat și dumneavoastră, în calitate de europarlamentar, sunt sigur că susțineți această independență și cu toate acestea nu sunteți uh, un membru al unei bănci centrale. Ați uh, menționat uh, și uh, problema băncii CAM, Caja de Auros del Mediteraneo. Aceasta nu a fost salvată, s-au uh, emis niște acțiuni fără dreptul de participare economică, deci nu avea nimic de a face cu acțiunile preferențiale și, practic, am asigurat un capital de garanție foarte bun. În al doilea rând, e adevărat că am fost consilier pentru BMN, însă acel 1,5 uh, de miliarde de euro uh, pe care le-ați menționat dumneavoastră au fost aprobați înainte ca eu să devin consilier și e adevărat că am fost uh, timp de un an consilier pentru această bancă. Cred că am făcut eforturi pozitive în acest sens pentru o instituție care este importantă în Spania. În ceea ce privește Banchia, eu am spus că dacă această bancă se naționalizează, eu uh, n-am intervenit în niciun fel. Uh, Banchia a avut uh, independență totală și un lucru pe care nu-l spun eu, ci toate auditorile care au fost făcute pentru această bancă și dumneavoastră vă referiți aici la o situație foarte complexă în sistemul financiar spaniol, pentru că Banchia reprezenta partea cea mai finanțele spaniolești. Mulțumesc, domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. În ceea ce privește activele de nivelul 3, se, se controleze inflația sau sunt și alte, uh, alți, uh, alți parametri, cum ar fi ocuparea forței de muncă întreaga zonă euro și cum poate o bancă centrală singură, după părerea dumneavoastră, să rezolve sau să răspundă nevoilor când vine mm, vorba de dobânzi și inflație într-o economie sau în toate aceste economii uh, care au caracteristici diferite? Mulțumesc. În ceea ce privește evaluarea activelor de nivelul 3, este o chestiune foarte importantă. E vorba de, o, de active pentru care nu există o valoare. Aceste modele sunt ulterior evaluate și uh, tocmai atunci se vede dacă evaluarea a fost corectă sau nu. Însă, ceea ce este esențial aici este că evaluarea activelor trebuie să fie cât mai prudentă și modelele interne, după cum știți și dumneavoastră, fac referință la uh, posibilitatea de a avea uh, modele interne și externe pentru a uh, calcula cerințele de capital și pentru uh, modelul Basel s-a ținut cont tocmai de acest procent. Obiectivul BCE-ului este unul foarte clar. Este ținta pentru rata inflației și o inflație uh, controlată care să se mențină și aceasta face referință la venitul disponibil pentru uh, menaje și de asemenea se poate evalua și din punctul de vedere al competitivității și aceasta face referință la venitul disponibil pentru uh, menaje și, de asemenea, se poate evalua și din punctul de vedere al competitivității. Pe de altă parte, politica monetară uh, acționează prin cererea agregată și aceasta, pe termen scurt, se împarte între creșterea prețurilor la consum și creșterea activității economice. Președintele Draghi a arătat în acest sens, și de asta sunt convins și eu, că politica monetară se află în spatele îmbunătățirii economice care s-a înregistrat în zona euro în, ultim, în ultimii ani. Mulțumesc! Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. S-a vorbit foarte mult despre independența băncii centrale și vreau să vă întreb dacă nu considerați că această dogmă reprezintă o adevărată problemă cu democrația europeană pentru cetățenii europeni, mai ales dacă vedem cazuri de corupție, de exemplu, precum cel din Letonia, cu membrii din Banca Centrală. Uh, se pare că nimeni nu poate să-i facă să-și dea demisia, deci, practic, uh, rămân nemișcați pe post, nu pot fi acuzați și nu își pot asuma responsabilitățile. Deci vreau să vă întreb dacă considerați normal că această dogmă a independenței să rămână bătută în cuie pentru totdeauna. O a doua întrebare. Mi-aduc aminte uh, de uh, prima parte a Uniunii Economice și Monetare. Se vorbea de politică monetară versus politică bugetară. Și Uh, mi se pare că vă aud astăzi că reformulați acest principiu al mixului de politici pentru zona euro. Vreau să vă întreb dacă într-adevăr la asta vă gândiți. Mulțumesc. Eu cred că independența pentru băncile centrale este clară. Uh, atât uh, literatura în domeniu, cât și experiența ne arată că această independență duce la rezultate mai bune din punctul de vedere al inflației și al evoluției economice decât atunci când avem o politică. Așa cum spunea și dumneavoastră, modelele de politică monetară se bazează pe evaluarea monetară. Monetar va asigura și uh, depozitele. Pentru că propunerea pentru fondul de depozite este o reformă a regulamentului actual și acest backstop despre care se vorbește pentru Fondul Monetar European, ca o susținere, ca o garanție pentru fondul de depozit, legătură cu o asigurare pentru investiții, mi se pare că ar fi mai bine să avem un instrument care să fie legat de o asigurare pentru șomaj. Mulțumesc. În ceea ce privește datoria publică, datoria uh, suverană, care să fie considerată ca un activ fără risc, este o temă foarte importantă și o temă globală. Uh, Europa n-ar trebui să ia o decizie aici uh, în afara uh, Comitetului de la Basel, pentru că uh, sectorul bancar este unul la nivel global. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă considerăm că această datorie publică ar trebui să fie un activ fără risc, atunci, practic, modificăm structura tuturor activelor care au uh, acest tratament în ziua de astăzi. Deci este o temă foarte delicată. Pe de altă parte, ca să rupem, ca să spargem această legătură între bănci și trezorerie, problema nu este care este datoria publică a băncilor în bilanțul lor, ci e mai degrabă vorba de o reducere a datoriei publice la nivelul global al economiei. Și am spus-o întotdeauna că mi-aș fi dorit ca în anul 2012 Uh, în Spania uh, băncile de economii să fi avut uh, datoria publică sub formă de legacy assets. Deci, iată, este o temă foarte delicată, trebuie să fim atenți, e o temă globală și cred că trebuie să fim extrem de precauți pe această temă. Asta este poziția mea și o voi susține. În ceea ce privește acel backstop pentru ISM, pentru mecanismul de stabilitate economică și în legătură cu EDIS. Uh, trebuie să se înceapă deja negocierea și cred că este un pilon esențial pentru viitorul Uniunii Bancare. Noi ar trebui să avem o abordare gradată, așa cum am avut-o și pentru mecanismul de rezoluție bancară și, și aici am putea avea un backstop nu știu dacă ă, sub forma ISM-ului sau sub altă formă. Dar important este să ajungem în primul rând la un acord pentru ă, EDIS. În ceea ce privește ă, bugetul anticiclic, cel mai important este să avem un consens. Avem nevoie de un buget pentru un instrument anticiclic în Europa, care poate avea forme diferite. Poate fi, de exemplu, o acțiune prin bugetul comunitar am avea nevoie de o dezbatere pe această temă uh, care ar putea să ne ducă la asigurarea pentru șomaj, cum a propus guvernul Italiei, sau un fond de investiții pentru a uh, putea face investiții uh, interesante. Și asta ar putea fi o alternativă bună. Însă, întâi trebuie să ajungem la un consens, să vedem care este nevoia de a avea un astfel de instrument, cine îl gestionează și, din punctul meu de vedere, uh, Aici este vorba de uh, o transformare pe viitor a ISM-ului și să se facă totul în coordonare cu Comisia. Mulțumesc, domnul Mato. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule de Ghindos. Uh, e clar că independența este o chestiune de calendar pentru unii sau de uh, procedență. Pentru noi nu, este o chestiune de principiu și eu n-am nicio îndoială față de uh, convingerea dumneavoastră. Și acum trec la întrebările mele. V-ați referit la nevoia de a face progrese în Uniunea Economică și Monetară, pentru că este esențială pentru buna funcționare a politicii monetare. În cadrul unei mai mari integrări și a unei nevoi de a preveni și a face față șocurilor externe, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu Fondul Monetar European și care ar fi domeniul de aplicare? V-ați referit pe de altă parte și uh, la reducerea creditelor neperformante. Am văzut în Spania uh, că aceste credite s-au redus uh, constant în ultimii ani și vreau să vă întreb în ce măsură credeți că putem avea la nivel european și care ar fi punctul dumneavoastră de vedere pe această temă față de ultimele propuneri venite din partea BCE-ului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mato. În legătură cu viitorul Uniunii uh, monetare și Uniunea bancară pe care ar trebui să le combinăm, eu cred că este esențial ce spuneam mai devreme legat de EDIS, pentru că practic este al treilea picior uh, pentru această uniune bancară, uniune bancară care nu se poate susține doar pe două picioare, al treilea picior fiind acest EDIS și fondul de asigurare a depozitelor la nivel comun. În paralel, trebuie să se ia și măsuri de reducere a riscurilor. Pe de o parte, creditele neperformante, la care m-am referit mai devreme, și pe de altă parte, posibilitatea de a avea active sau pasive uh, emise de către bănci care să aibă o capacitate de absorpție a pierderilor și această capacitate de absorpție să ne facă ca fără să punem în risc depozitele, dacă sunt probleme, să se rezolve problemele băncii respective. Deci iată care este tema fundamentală uh, în spatele acestei capacități de reducere a riscurilor. În ceea ce privește creditele neperformante, această problemă este cu mai multe fațete. În primul rând, trebuie să creștem uh, provizioanele. De exemplu, în 2012 în Spania creșteam provizioanele pentru a acoperi aceste credite neperformante în valoare de 86 de miliarde de euro, sau, așa cum am văzut în Irlanda și în Spania, să creăm o bancă rea unde să se transfere aceste active și aceasta ne oferă un alt avantaj și anume ca autoritățile bancare să se centreze pe activitățile care țin propriu-zis de ele și să evite problemele care au de-a face cu insolvabilitatea. Există și un plan de acțiune pe tema creditelor neperformante. Mi se pare că este o temă absolut esențială, vitală, aș spune, și este elementul esențial pentru a face progrese în domeniul integrării pentru Uniunea Bancară. Și asta pentru a nu crea îndoieli în ceea ce privește riscurile asimetrice în alte state membre.